Goed, collega's. Ik stel voor dat we onze werkzaamheden uh, verder zetten voor de mensen. Dragi colegi, v-aș ruga să reluăm lucrările noastre. Cei care dintre dumneavoastră încă nu erau prezenți adineauri în sală, să știți că a avut loc un vot. Era vorba despre candidatura domnului Lene pentru Curtea de Conturi. 17 voturi pentru, 4 împotrivă și 2 abțineri. Acesta este rezultatul votului. Astfel va scrie în raportul său și doamna Ayala Sender. Bun, trecem acum la punctul următor de pe ordinea de zi. E vorba de descărcarea de gestiune pentru întreprinderile comune pentru 2012. Domnul Rubic este raportor, dar mi s-a spus că în momentul de față el votează la Comisia ITRE. Și atunci doamna Gresley gata să preia ștafeta până când vine domnul Rubic și poate că dacă avem noroc, domnul Rubic ajunge și la timp și mai și completează ce zice doamna Gresle. Deci, mai întâi o să dăm cuvântul Curții de Conturi. Avem doi reprezentanți ai Curții de Conturi care sunt prezenți astăzi, domnul Marc Crisp și președintele șef de unitate Bertrand Albug. Care dintre dumneavoastră ia mai întâi cuvântul? Nu știu unde sunteți în sală. Faceți semn? Mark Crisp, director. Sunt aici, sunt Mark Crisp. Bună ziua, domnule președinte și membri ai Comisiei Cont. Așa cum știți, mandatul nostru este să dăm două avize pentru întreprinderile comune de cercetare. Una în ce privește uh, conturile și apoi în ce privește legalitatea tranzacțiilor. Noi am făcut un, anual, un raport anual pe 2012 unde au fost incluse și observații în ce privește patru domenii cheie, controlele interne, sistemul de implementare bugetar, auditarea conturilor și monitorizarea și raportarea în ce privește drepturile proprietate intelectuală în relație cu activitățile de cercetare. Bănesc că ați primit aceste rapoarte și inclusiv rezumatele este același tip de raport ca și cele pe care le facem pentru agenții. Vrem să vă, prin aceste rezumate, vrem să vă dăm o idee de ansamblu a recomandărilor noastre. Noi am, as, am evaluat sistemele de control și am testat uh, tranzacțiile efectuate de aceste întreprinderi comune. Este o abordare care pune accentul pe munca de expertiză, pe care o fac aceste întreprinderi comune, dar de asemenea am ținut cont și de auditul extern. Este uh, un exercițiu independent pentru a verifica dacă tranzacțiile sunt ilegale și transparente. În ce privește conturile pentru toate întreprinderile comune, nu am avut nicio observație de făcut. În ce privește le, uh, legalitatea și regularitatea tranzacțiilor, Uh, pentru cele patru întreprinderi comune vizate, de asemenea, nu au existat erori materiale. Pentru um, Agenția de uh, uh Medicamente Novatoare, aici aveam o observație. Și în ce privește plafonul de 2%, acesta nu a fost depășit. În ce privește Artemis și Eneaca, informațiile disponibile în, în ce privește implementarea efectivă nu sunt suficiente. Aceste informații nu sunt suficiente ca să putem să tragem niște concluzii. Am făcut și alte uh, observații care erau importante, dar care nu afectează avizul curții. Am notat că creditele de angajamente nu sunt decât uh, la jumătate din uh, promisiuni pentru aceste întreprinderi comune. Pentru Agenția de Energie aici e nevoie de niște proceduri de achiziții publice mai competente. Relația dintre auditul intern al Comisiei și întreprinderile comune fac obiectul unei carte, unei carte. Însă, regulile financiare ale întreprinderilor comune nu au fost amendate pentru a include uh, prevederi cu privire la puterile de audit ale Comisiei. Iar în ce privește articolul 57, aici se spune că trebuie să există un mai bun sistem de monitorizare a uh, descoperirilor și diseminării acestora pentru întreprinderile comune de cercetare. Curtea vrea să facă observații în ce privește ITER încă o dată atragem atenția asupra faptului că monitorizarea costurilor pentru construcția um, reactorului ITER a fost uh, uh a lăsat de dorit. Știți că e vorba despre 6,6 miliarde de euro, însă am spus că există o, uh, un risc de deviere a costurilor tocmai din cauza că există o metodă adecvată de monitorizare. Deja uh, cu un an înainte am atras atenția asupra acestui aspect și atunci era deja vorba despre o sumă de 90 de milioane de euro uh, pentru care nu exista justificări adecvate. Mulțumim, uh, stimate coleg. Dăm cuvântul următorului reprezentant al Curții de Conturi. Nu? Doamna Gresle, doriți să luați cuvântul? În numele colegului? existe reprezentanța întreprinderilor comune de cercetare, de, preferă ei să ia cuvântul mai întâi, înainte să dau cuvântul doamnei Gresle. Nu, nu știu unde sunteți așezați în sală. Da, e ca la un show de televiziune de proastă calitate unde nu știu unde sunt așezați actorii. Deci cine ia cuvântul mai întâi? Dacă doriți să ne spuneți de unde veniți, I, think you can take the left uh, micro. It's better. Puteți să luați celălalt microfon din stânga. Thank you. So I'm, uh, Mulțumesc. Sunt director executiv al uh, inițiativei pentru uh, medicamente inovatoare. Numele meu este Michel Minem. To start simply by thanking the... Și aș vrea să încep prin a mulțumi Curții Europene de Conturi, uh, de, de audit, pentru că, iată că după uh, un anumit timp am reușit să ajungem la o etapă de maturitate. Și toate aceste recomandări de-a lungul anilor ne-au ajutat foarte mult să progresăm. În ceea ce privește rata de eroare, uh, pragul de 2% este limita. Ceea ce aș dori să spun aici este că acest aspect a fost deja detectat de către sistemul nostru propriu în intern de control, înainte chiar de observațiile curții. Și e clar că ne-am dat seama că trebuie să îmbunătățim lucrurile la acest nivel, ne-am dat seama în intern. Acum, care sunt motivele pentru care s-a ajuns la această situație? Da, ne puteți întreba, păi dacă ne-ați întrebat care sunt motivele atunci, dacă le-ați detectat, din ce motive au apărut aceste Uh, nereguli. Mai întâi, tipul de beneficiari. Nu uitați, noi trebuie să interacționăm cu un număr de oarecare de beneficiari care nu sunt învățați cu aceste reguli. E adevărat că marile întreprinderi sunt foarte uh, pricepute în uh, proceduri, însă nu sunt eligibile. Și noi co- cooperăm cu IMM-uri, cu academii, cu universități, cu mici întreprinderi cam peste tot în Europa, care de multe ori nu știu care sunt regulile. Și ce am făcut noi pentru a rezolva această situație? Ei bine, am luat o serie de măsuri proactive, tocmai pentru a preveni acest risc și pentru a scădea această rată de eroare. Spre exemplu, am uh, redactat un ghid îndrumător pentru beneficiar care este în mod sistematic actualizat. Am diseminat aceste ghiduri îndrumătoare în cadrul atelierilor de lucru, am organizat audieri, peste 100 la număr și, de asemenea, am încercat să punem la punct un sistem de recuperare a sumelor ineligibile și să instaurăm un control ex ante. Însă ceea ce este important este îmbunătățirea în întregul sistem, în așa fel încât uh, automatizarea să ne permită să, uh, să eliminăm erorile umane. Noi am uh, reușit prin aceste măsuri să reducem rata de eroare la nivel rezidual, la 3,6%. Acum, ceea ce aș dori să spun în acest sens este că noi suntem în continuare ferm angajați să acordăm o atenție deosebită acestui aspect, să ne asigurăm că există un nivel suficient de control și de uh, contabilitate și de asemenea, formăm personalul nostru în așa fel încât să se asigure că banii europeni sunt folosiți în uh, interesul general, care în sectorul sănătății înseamnă crearea unor uh, medicamente inovatoare pentru uh, anumite boli. Și aș vrea să subliniez acest lucru. Anul trecut noi am reușit să angajăm tot bugetul care fusese prevăzut pentru IMI 1. Am uh, reușit să avem o rată de peste 99% de executare a bugetului, atât în materie de angajament de plăți și plăți propriu-zise. Și impactul este foarte important. Spre exemplu, am lăsat anul acesta un program, un proiect unic pentru Alzheimer avem 14 companii farmaceutice care au acceptat să conlucreze împreună cu niște IMM-uri și cu niște uh, universități, tocmai pentru a face față acestei provocări de sănătate și pentru a face eforturi conjugate pentru a vedea care sunt diferitele tipuri de rezistență care, de fapt și de drept, ucid în fiecare an în jur de 25.000 de cetățeni europeni deci rezistență la antibiotice. Deci putem spune că uh, e clar că aceste inițiative sunt inițiative emblematice în domeniul sănătății peste tot în Uniunea Europeană, pentru că avem uh, concurenți din Statele Unite ale Americii, spre exemplu, care uh, se uită cu admirație la ceea ce facem noi și putem să o facem tocmai pentru că ne sprijiniți în acest sens și avem speranța că și pe viitor sprijinul acesta va continua în așa fel încât și noi să ne continuăm activitatea. Mulțumesc foarte mult, o intervenție foarte interesantă. Vă mulțumim pentru informațiile pe care ni le-ați furnizat. Și acum domnul Junio. Welcome, Junio. Bun venit, domnule Junio. Mulțumesc, domnule președinte. Numele meu este Marc Junio și reprezint ENIAC. Mai întâi aș dori să-mi cer scuze pentru că directorul nostru executiv, domnul Wild, nu a fost în măsură să fie prezent astăzi Așa că am să încerc eu din răzputeri să vă transmit mesajul dumnealui uh, pe care vreau să vi-l transmită comisiei dumneavoastră. Acum, ceea ce aș dori să împărtășesc împreună cu dumneavoastră e o informație recentă despre ENIAC. Noi ajungem la finalul unui program acum câteva săptămâni și suntem încântați să putem anunța că am reușit să utilizăm 94% din bugetul care ne fusese alocat. Per total, am selectat 63 de proiecte și am utilizat și o parte din fondurile pentru cheltuieli curente așa fel încât putem afirma că nivelul total pentru costurile eligibile este de 2,9 milioane. Acum, care sunt participanții la aceste proiecte? La finalul acestei prime etape, 24% reprezintă întreprinderi mari, 45% IMM-uri și 31% universități și institute de cercetare. Aceasta este informația cea mai recentă pe care vreau să o împărtășesc. Acum, pentru a mă întoarce la raportul Curții de Conturi. Noi luăm în mod foarte serios în considerare avizul uh, Curții de Conturi original uh, model with a three partite three, three uh, composition. Both Noi avem o, o, o alcătuire tripartită. Suntem reprezentați de statele membre. 23 de state membre participă la ENIAC, Comisia Europeană și, evident, și industria. Deci, vedeți, un model destul de original. Iar în ceea ce privește regulamentul nostru de funcționare, noi organizăm un sistem de control și de audit ex post sau îl delegăm către statele membre. Și de ce facem acest lucru? Am fost de părere că ar trebui, dacă facem noi această auditare, să fim la curent cu 23 de Uh, proceduri diferite de auditare în cele 23 de state membre care uh, uh participă. Și mi s-a părut mai logic ca statele membre să fie cele care fac acest lucru. E o opțiune care a fost astfel aleasă, iar anul trecut, mai mult decât atât, dincolo de această inițiativă de control și verificare, Anul trecut, deci, am instaurat 61, uh, un eșantion de verificare a anumitor tranzacții și, mai mult decât atât, am instaurat și o evaluare a tuturor certificatelor de auditare care ne-au fost comunicate de către autoritățile naționale Și astfel am pus la punct anumite proceduri pentru a verifica validitatea și conținutul acestor certificate de auditare. Și acest lucru, în momentul de față, trebuie să fie în continuare discutat cu Curtea de Conturi, dar și cu, Curtea de Conturi, dar și cu Serviciul nostru intern de auditare prin un ghid îndrumător pentru a clarifica această situație către statele membre. Iată, domnule președinte, care este situația în momentul de față. Thanks for your attention. Mulțumesc pentru atenție. Dank u wel. En dan komen we tot Artemis, de heer Foster. Mulțumim și iată că ajungem acum la Artemis, domnul Foster, da? Toch verder gaan in het Engels, als het maar. Um, uh, Mr. Chairman, uh, first of all, Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi aș dori să mulțumesc curții de conturi în acest proces. Pare ciudat, dar, într-adevăr, munca noastră și conlucrarea cu ei ne-a permis să instaurăm un mecanism destul de complex de-a lungul anilor și e clar că e foarte important. Noi înțelegem în mod clar îngrijorările exprimate de Curtea de Conturi dar pot să vă asigur că noi conlucrăm cu ei îndeaproape, tocmai pentru a găsi o abordare coerentă cu principiul de subsidiaritate, în care statele membre în continuare sunt cele care se ocupă de operațiuni. Noi vre, trebuie să respectăm acest lucru și regulamentul Consiliului stabilește acest lucru, deci conlucrarea cu, cu Curtea de Conturi ne va permite să găsim o cale pentru a putea desfășura în continuare activitatea noastră. Anul trecut am avut activitate intensă și e foarte interesant să poți să reunești toate aceste diferite culturi. Am avut câteva observații pe tema implementării concrete a bugetului, executării concrete a bugetului. În momentul în care se face un plan, o planificare, când există anumite așteptări, spre exemplu în 2008, habar n-aveam ce anume se va întâmpla și anume că vom fi confruntați cu o criză financiară ulterior și că va veni și perioada de austeritate și care va limita la un moment dat posibilitatea de participare a statelor membre. Și deci asta înseamnă că finanțările care sunt disponibile sunt legate, de fapt, sunt legate și de finanțările pe care le pot elibera, le pot pune la dispoziție statele membre și e clar că acestea influențează per total bugetul. Acum, cu acestea fiind spuse, pot spune că la finalul programului am reușit să investim peste un miliard de euro în total, lucru care demonstrează că am reușit să desfășurăm proiecte în beneficiul direct al capacității europene de inovare. Da, s-au subliniat faptul că au existat anumite întârzieri în executarea concretă a bugetului, dar, încă o dată, ce pot să vă spun, uh, nu puteau fi prevăzute dinainte aceste întârzieri. Am avut anumite dificultăți de finanțare în anumite state membre și asta a dus la întârzieri. Acum am lucrat împreună cu statele membre și cu Comisia tocmai pentru a găsi o rezolvare rezonabilă și rapidă la aceste dificultăți. Deocamdată cam atât. Mulțumesc foarte mult! Bedankt. Uh, ik kijk naar uh, mevrouw... Președintele, mulțumesc foarte mult și acum aș dori să dau cuvântul doamnei Gresle, care reprezintă pe domnul Rubic. Ia, meneer Rubic is... Abonă, a venit domnul Rubic. Ia uitați, a venit domnul Rubic. Sir, you are the Păi atunci, domnul Rubic, dumneavoastră aveți onoarea că sunteți raportor. Vă rog, aveți cuvântul. Äh, Vă mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze pentru că a trebuit să particip la votul din Comisia ITRE pe marginea aceleași teme. La ITRE discutăm despre viitor și aici discutăm despre uh, viitor pentru că interpretarea trebuie să fie importantă și pentru noi. Aș dori să mulțumesc Curții de Conturi Europene pentru că nu a încercat să înfrumusețeze cifrele din punctul de vedere al uh, ratei de eroare și pentru că și-a exercitat funcția de prevenire uh, formând aceste întreprinderi comune și uh, informându-le despre cum pot să-și îmbunătățească activitățile pe viitor. Deci, auditul uh, a fost unul corect și apoi întreprind, aceste întreprinderi comune au recunoscut că lucrurile pot fi îmbunătățite și că la următorul audit situația va fi una și mai bună. Aș dori în primul rând să subliniez că discutăm despre creditele de angajament și de creditele de plată, cred că situația acestora se va îmbunătăți pe viitor. Ele pot fi folos- vor fi putea fi folosite mai uh, eficient. Noi la Comisia pentru Bugete ne luptăm pentru fiecare euro în parte, încercăm să evităm reducerile bugetare. Pe de altă parte, în momentul în care creditele de plată nu sunt folosite în totalitate, se exprimă critici în sensul uh, um, reducerii bugetului respectiv, deci lucrurile trebuie să se îmbunătățească în acest punct de vedere și apoi trebuie respectate și termenele care au fost atribuite fiecare, fiecărui proiect în parte. Acestea ar trebui să fie uh, scurtate și trebuie să fim atenți ca aceste proiecte să fie cât mai repede puse în aplicare pentru că uh, în, uh, în acest domeniu se exercită o presiune a timpului foarte mare și aș dori să îi felicit pe, pe toți actorii. Eu sunt foarte fericit cu întreprinderile noastre comune care sunt atât de importante pentru viitorul Europei, pentru creșterea cotei industriei în uh, Uniunea Europeană. Știm foarte bine că, de exemplu, în Franța, dar și în alte state mai este un teren important de recuperat din acest punct de vedere. Știm cu toții în plus cât de dificilă este situația prin care trec uh, întreprinderile mici și mijlocii, care sunt responsabile pentru nu, crearea 80% din locurile de muncă din Europa. Deci vă mulțumesc pentru că acordați un rol atât de important întreprinderilor mici și mijlocii. Mulțumesc. Sorry. Mulțumesc. Mai dorește altcineva să ia cuvântul? Vă mulțumesc, domnule președinte. Am două întrebări. În primul rând, în urma observațiilor anterioare, Curtea de Conturi Europene declară că, deși aceste întreprinderi comune au înregistrat progrese în formularea politicilor, este nevoie de mai mult timp pentru a finaliza planul de recuperare în urma unor catastrofe și aș dori să știu care sunt pașii întreprinși în această direcție. În al doilea rând, rata de implementare a cheltuielilor a fost una foarte redusă, puțin peste 50%. Și aș dori să știu care au fost îmbunătățirile înregistrate în 2013. Și apoi, o întreprindere adresată ENIAC, folosirea creditelor de plată a fost foarte redusă și aici, sub 52% pentru anul 2012. Și în ce măsură situația s-a îmbunătățit în 2013? Mulțumesc. Dank u. Zijn er eh, nog collega's die het woord willen? Vă mulțumesc. Mai dorește cineva să ia cuvântul din partea colegilor? Nu? Atunci dau, vă dau cuvântul pentru a răspunde la această întrebare În legătură cu prima întrebare, situațiile de uh, urgență și referirea făcută la uh, planul de reacție la unele catastrofe, cred că acum cinci întreprinderi comune au la, folosesc în comun aceeași infrastructură, deci s-au înregistrat progrese în acest punct de vedere în ultimul an. A doua întrebare legată de Artemis se refera la rata uh, executării bugetului. Activitățile care s-au desfășurat s-au concentrat pe o cooperare strânsă cu statele membre pentru a ne asigura că transferurile de la statele membre ajung la participanții din program și că există proceduri cât mai simple între statele membre și întreprinderea comună Artemis. Am instituit, de fapt, o modificare mică, dar importantă din punctul de vedere instituțional, care uh, permite existența unui, uh, unor persoane de contact cu statele membre. Deci, în ultimul an, cred că procedurile s-au îmbunătățit foarte mult, lucru care a avut un impact pozitiv asupra executării bugetare. Sper că v-am răspuns la întrebare. Goed, uh, geen vragen meer. Willen de... Nu mai există alte întrebări suplimentare? Poate reprezentanții Curții de Conturi Europene doresc să ia cuvântul? Nu. Atunci do- nici domnul Rubiș. Atunci aș dori să vă mulțumesc tuturor pentru contribuțiile dumneavoastră foarte utile și cred că putem privi cu încredere uh, descărcarea de gestiune Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Doamna Kadenbach este raportare. Pe marginea raportului special numărul 10 de pe anul 2013, Politica Agricolă Comună, ajutorul specific prevăzut conform articolului 68 din regulamentul comunității europene. Avem alături de noi un reprezentant al uh, Curții de Conturi, domnul Fenesi. Aveți cuvântul. Uh, thank you, Chair. Uh, Mr. Chairman, members of the committee. Vă mulțumesc, doamna președintă. Doamnelor și domnilor, stimați membri ai Comisiei, în primul rând, aș dori să-mi cer scuze în numele Curții de Conturi Europene că un membru al acesteia nu a putut să participe la această întâlnire pentru a vă prezenta raportul. Vă asigur că nu este vorba de lipsă de interes în lucrările acestei comisii sau în abordarea și tratamentul acestui raport special. Pur și simplu toți uh, membrii curții trebuie să fie prezenți la întâlnirea curții de astăzi pentru a-și alege președintele. În absența lor este plăcerea mea să vă prezint acest raport și astfel și voi încerca să fiu cât mai succint pentru că raportorul comisiei dumneavoastră, doamna Kadenbach, a rezumat în mod admirabil conținutul acestui raport în documentul de lucru redactat de Dunai. și eu mă voi concentra asupra punctelor specifice importante pentru Curtea de Conturi Europene. După cum știți, sistemul plăților unice a fost introdus în anul 2003 și s-a bazat pe principiul separării dire- plăților directe de producție și astfel pe simplificarea regimului de plăți în agricultură ca o derogare de la aceste principii, totuși, articolul 68 permite unor uh, măsuri uh, specifice de sprijin, permițând statelor membre să păstreze un asemenea sprijin uh, neseparat în anumite cazuri. Păstrându-se acest sprijin cuplat, articolul 68 s-a îndepărtat de orientarea generală a pilonului 1 a PAC. Oricum, um, Scopul nu a fost să se reintroducă recuplarea acestor uh, diferite elemente, regulamentul prevăzând faptul că derogările trebuie să se aplice într-un mod restricționat și doar în cazuri clar definite. Curtea de Conturi Europeană a analizat, a evaluat să vadă dacă introducerea sprijinului uh, conform articolului 68 Um, este, a, ținut seama de, a ținut seama de principiile din uh, cadrul legislativ, dacă a fost, a, fost, uh, a fost un sprijin necesar, relevant și dacă a existat un sistem de control suficient uh, pentru a verifica implementarea sa. Concluziile noastre ne arată că sprijinul acordat conform uh, articolului 68 uh, de fapt conține 113 măsuri uh, diferite cu un buget total de 6,4 miliarde de euro în perioada 2010-2013. Auditul întreprins a ajuns la concluzia că cadrul uh, instaurat uh, pentru articolul 68 poate fi folosit doar în anumite, în cazuri clar definite și articolul 68 respectă principiul separării și că dispozițiile existente nu sunt, nu sunt suficiente. Comisia nu a avut un control foarte mare asupra justificărilor și, de fapt, statele membre aveau, puteau lua deciziile pe care le doreau statele membre aveau doar obligația de a notifica Comisia Europeană de intenția de a introduce o asemenea dispoziție. Din punctul nostru de vedere, nu există suficiente dovezi care să ne demonstreze că măsurile introduse au fost întotdeauna necesare sau relevante din punctul de vedere al eficienței, necesităților și din punctul de vedere al nivelului asistenței oferite. În plus, nu au fost stabiliți cri, uh, indicatori și criterii suficiente, lucru care va avea un impact negativ asupra măsurilor ulterioare. În plus, am luat act de slăbiciuni în sistemele de control și în sistemele administrative, în ciuda uh, obstacolelor grele deja, dar acestea uneori uh, trebuie să fie și mai complicate pentru a răspunde uh, Uh, cerințelor regula- regulamentului. În raportul nostru am uh, formulat câteva recomandări. În primul rând, sprijinul, uh, ajutor specific pentru anumite activități agricole trebuie să se bazeze pe o bună interpretare a articolului 68 și acordarea unui asemenea ajutor trebuie să fie justificat în mod adecvat în fața Comisiei Europene și verificat de către Comisia Europeană. În al doilea rând, pentru, a, pentru ca toată lumea să-și, uh, pentru ca Comisia Europeană să-și asume răspunderea pe care o are în cadrul gestiunii part, partajate, ar trebui să stabilească care sunt criteriile care guvernează punerea în aplicare acestor măsuri. În al treilea rând, statele membre ar trebui să demonstreze faptul că fiecare măsură de ajutor specifică pe care intenționează să o introducă este necesară pentru a aduce o plus valoare pe baza acestor uh, derogări de la articolul 68 și că sunt respectate criteriile unei gestiuni financiare sănătoase. Și în fine, am recomandat că în momentul în care măs- asemenea măsuri sunt introduse, statele membre ar trebui să, stabilească, să stabilească sisteme de control uh, și monitorizare adecvate și cerințele legate de control trebuie să fie relevante și să se regăsească în faza în care sunt uh, definite măsurile respective din punctul de vedere al simplificării și așa mai departe. După cum știți, noua politică agricolă comună a fost uh, adoptată și conceptul ajutorului specific prevăzut la articolul 68 a fost înlocuit de sprijinul cuplat voluntar definit în, uh, în articolele 52 până la 55 din nou regulament. Chiar dacă aceste măsuri sunt mai limitate, statele membre au la dispoziție o discreție suplimentară când vine vorba de punerea în aplicare a acestor uh, măsuri. Am uh, spus deja că pe măsură ce lista de produse și plafonul bugetar uh, disponibil pentru ajutorul specific va, vor crește și condițiile uh, vor depinde de interpretarea dată în viitor a acestor concepte foarte vagi folosite, dificultăți și așa mai departe, majoritatea măsurilor uh, cuplate de ajutor existente în acest moment, de fapt, uh, s-ar putea să fie păstrate pe viitor. Comisia a răspuns acestor uh, remarci spunând că, în funcție de condițiile stabilite de Comisie, este de competența exclusivă a statelor membre să identifice tipurile de sectoare agricole care trec prin anumite dificultăți și care trebuie să fie ajutate într-un mod specific. Astfel, uh, punerea în aplicare acestor măsuri va depinde în mare măsură de statele membre. Cu toate acestea, Comisia a indicat faptul că uh, conceptul de dificultăți va fi specificat prin intermediul actelor delegate. Și Curtea de Conturi Europeană așteaptă cu interes modul în care aceste dificultăți va fi clarificat. Drept urmare, în acest uh, context, Uh, recomandările exprimate de Curtea de Conturi Europene considerăm că rămân în continuare validă și așteptăm cu nerăbdare să vedem care va fi forma actelor delegate adoptate de Comisia Europeană. Vă mulțumesc pentru atenție și împreună cu colegul meu vă stăm la dispoziție pentru eventuale întrebări. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Spune domnul președinte, are cuvântul acum raportoarea. Aș dori să știu dacă și alți colegi doresc să, ia, să intervină. Eva? Doamna Cadenbach acum. Vă mulțumesc. Ne bucură faptul că Curtea de Conturi Europeană, chiar dacă responsabilul cu acest raport a, ne-a, ne-a prezentat care este situația, nu mai am foarte multe lucruri de adăugat. Ne regăsim în această situație dificilă având la dispoziție mai multe recomandări ale Curții de Conturi Europene, care însă nu, nu, nu putem uh, exclude că aceste recomandări, uh, că se va ține seama de ele pe viitor. Am auzit că în trecut s-a recurs la 113 măsuri uh, diferite de ajutor specific, deci este o situație foarte greu de monitorizat și uh, monitorizarea acestor măsuri este, este dificilă și este, este dificil în contextul atâtor măsuri, uh, unor măsuri atât de, de diferite să ajungem la, la recomandări uh, specifice. Problema este că Um, în opinia publică este greu, pentru opinia publică este, este greu să accepte că este nevoie de, nevoie de fonduri suplimentare dacă uh, beneficiile acestor fonduri nu sunt foarte clare. Mi se pare, uh, din păcate, că prin alineatul 52 din noul uh, regulament, domeniul rămâne unul prea, prea larg, prea puțin specific. Să sperăm că uh, Până la urmă, Comisia Europeană va veni cu clarificările necesare și uh, ne dorim ca recomandările Curții de Conturi Europene să fie luate în serios, pentru că nu putem uh, accepta respingerea de către Comisia Europeană a multor proiecte pe baza alineatului 55, pentru că și pentru statele membre trebuie să fie, care recul, la asemenea măsuri de ajutor specific, trebuie să înțeleagă foarte bine uh, cum trebuie interpretat acest uh, regim special. Mulțumesc, Eva. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să salut colegii de la Curtea de Conturi care sunt prezenți. Uitându-mă la argumentele utilizate de către uh, Curtea de Conturi și articolul 68 și uh, marja acordată statelor membre, e clar că acestea sunt conforme cu realitatea pentru că sunt incorporate în uh, aparatul nostru legislativ. Însă vreau să spun că împărtășesc și Comisia Comisiei, poziția Comisiei Europene. Toate aceste sprijine acordate sunt compatibile, însă acum e vorba doar de un sistem de derogări schimbări față de sistemul general de plăți uh, cuplate pentru a face față unor situații deosebit de specifice în anumite sectoare care sunt confruntate cu dificultăți economice sau de mediu și regimul de plăți a fost astfel utilizat pentru o mai mare, de către o mai mare parte din statele membre, lucru care le permite să, se facă față unor situații specifice pe care nu le pot rezolva prin alte mecanisme. Acum, în ultima reformă a PAC, Parlamentul European și Consiliul de Ministri au avut o negociere intensă pentru a modifica dispozitivul actual al articolului 68, iar rezultatul negocierilor a fost o temă mult mai transparentă, care o atitudine mai transparentă transparentă care ne-ar permite să evităm suprapunerea cu alte fonduri utilizate pentru dezvoltare rurală și uh, să fim coerenți și cu principiile de comerț internațional. Parlamentul European a fost colegiuitor și a apărat acest capitol al ajutoarelor acordate. Acum, uh, regulamentul pentru plăți directe negociat în cadrul PAC reduce numărul de linii de finanțare în așa fel încât să fie consacrate doar acelor sectoare cu dificultăți economice și asta ne-a permis să extindem numărul de sectoare, având în vedere că există dificultăți economice și nu e vorba doar de câteva mici producții de anumit tip din uh, PAC, ci afectează anumite sectoare agricole per total. Pe de altă parte, așa cum a spus și Comisia Europeană în răspunsul pe care l-a făcut față de observațiile Curții de Conturi referitor la ultima reformă PAC, statele membre trebuie să informeze Uh, comisia în ceea ce privește tipul de exploatații agricole care primesc astfel de ajutor și motivele pentru care pot beneficia de astfel de uh, sprijine financiare cuplate. De aceea cred eu, noi ca și Parlament trebuie să apărăm acest compromis care a fost găsit și care permite să facem față unor dificultăți specifice care altfel nu ar putea să fie rezolvate. Repet încă o dată. Însă e clar că au existat anumite deficiențe, anumite neajunsuri, însă controlele posterioare realizate de către de comisie în acest context al uh, balanței de plăți a permis să se sancționeze diferitele neregularități în statele membre acolo unde acestea au apărut. Dank u wel. Vă mulțumesc. Curtea de conturi dorește să mai ia cuvântul? Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să spun că, din punctul nostru de vedere, cel mai important este să atragem atenția legislatorului privitor la natura restrictivă a acestei măsuri, așa cum a fost ea concepută. Vom continua să analizăm uh, punerea în aplicare a acestea în cadrul viitoarei politici agricole comune și dacă, așa cum a spus și doamna deputat, totul este bine pus în aplicare, cu atât mai bine, dar noi cerem să vedem și dovada. Mulțumesc. Eu am făcut o mică greșeală deoarece nu am dat cuvântul reprezentantului Comisiei Europene. Doriți să luați cuvântul? Da. Îmi cer scuze, nu știu cine este prezent, nu vă cunosc numele, dar vă rog să vă prezentați și vă dau și cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mă numesc Flavio Cotunen și sunt șef de unitate la uh, ajutorul direct de la DJ Agri. Vă mulțumesc, doamnă președinte, doamnă Cadenbach, doamnelor și domnilor. Uh, mă bucur că putem să avem un schimb de opinii în ce privește raportul special al Curții de Conturi pe tema ajutorului specific uh, furnizat în temeiul articolul 68 din uh, regulamentul 73. Um, Vreau să mulțumesc Curții de Conturi și doamnei Cadenbach pentru observațiile lor și recomandările formulate. Domnule președinte, în perioada 2010-2013, 25 de state membre au hotărât să folosească ajutorul specific uh, ce poate fi acordat în temeiul articolului 68. Comisia a considerat că punerea în aplicare a acestei scheme specifice, care oferă posibilitatea de a uh, face uh, plăți plăți cuplate, nu aduce atingere orientărilor generale a plăților directe sau cuplări. 3,5% este plafonul pentru aceste scheme specifice și în plus uh, totul este compatibil cu cerințele OMC. Ca atare, uh, uh, noi nu considerăm că prin acordarea acestor ajutare s-ar fi depășit nivelul actual de producție. Comisia a luat legătura cu toate statele membre care au folosit acest articol în cadrul legislativ actual este competența exclusivă a statelor membre de a acorda ajutare specifice pentru producția pentru, um, agricolă, pentru creșterea de animale sau pentru dezvoltare rurală. Statele membre sunt cele mai bine plasate pentru a-și fixa prioritățile uh, și pentru a ști care sunt uh, um, sectoarele care au nevoie de un asemenea ajutor sau care sunt zonele unde se uh, întâlnesc cele mai multe dificultăți. Totuși, suntem perfect conștienți de faptul că există anumite slăbiciuni în acest domeniu, anumite carențe și noi am făcut o propunere și colegislatorii au adoptat un nou cadru legal uh, în cadrul reformei PAC pentru viitor. Așadar, împreună cu statele membre, Comisia va lua pașii care se impun pentru a îmbunătăți acest cadru legislativ și luarea unor asemenea măsuri pe viitor cum spuneam, în cadrul reformei PAC au fost incluse mai multe limitări, de exemplu, o listă cu sectoare eligibile și tipuri de producție eligibile, uh, uh, cantități uh, precalculate, o limită pentru plățile directe din plafonul anual, bugetul anual pentru aceste scheme, și procentul uh, uh, aplicabil atunci când se depășește un anumit plafon. Statele membre care vor să folosească această schemă trebuie să informeze Comisia în ce privește regiunile sau sectoarele um, țintite și, bineînțeles, nivelul de ajutor care va fi acordat. În plus, statele membre vor trebui să explice de ce e nevoie de ajutorul cuplat și care vor fi consecințele atunci când o decizie este luată de un stat membru, atunci se uh, ajunge la o derogare uh, față de plafonul național, care este de 8% și și atunci trebuie trimisă o descriere detaliată a regiunii sau a sectorului care va beneficia de prima acestei scheme speciale. Numai Astfel se poate justifica nivelul mai mare de ajutor necesar. În plus, atunci când un uh, într-un stat membru uh, arată că există o lipsă de alternativă sau imposibilitatea de a furniza un ajutor uh, stabil și acolo decizia statului membru trebuie justificată. În cadrul reformei PAC s-a pus uh, și s a pus bazele unui nou sistem de monitorizare în statele membre pentru a evalua consecințele aplicării măsurilor din primul și al doilea pilon din PAC. Domnule președinte, toate aceste inițiative și măsuri vor permite respectarea recomandărilor curții de conturi și vor îmbunătăți situația anumitor sectoare din agricultură care trec prin vremuri dificile. Știu că uh, în contextul uh, actelor delegate, definirea conceptului de dificultate Um, a fost uh, bine uh, tratată și în plus uh, la grupul de lucru plăți directe încă se mai discută despre definiția acestui concept. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc și încă o dată îmi cer scuze pentru faptul că uitasem să vă dau cuvântul. Doamna Kadenbach, doriți să trageți concluziile? Oh, ja, nur ein Hinweis an die Kollegen. Doar uh, doresc să aduc aminte colegilor că până pe 28 februarie avem timp pentru a completa acest raport. Deci dacă aveți anumite dorințe specifice de inclus în acest raport, vă rog să mi le transmiteți. Agenda punct af. Mulțumesc că am terminat cu acest punct de pe ordinea de zi. Uh, ar trebui să înceapă acum reuniunea coordonatorilor, dar înainte aș vrea să spun câteva cuvinte despre Soren Sondergaard. Tocmai am aflat că Soren va părăsi Parlamentul European, a hotărât să se angajeze din nou pe plan național în Danemarca. De câte am înțeles eu, acesta era ultima întâlnire la care participa în calitate de coordonator al GUE la Comisia de Control Bugetar și dați-mi voie în numele tuturor colegilor, chiar dacă nu suntem foarte numeroși astăzi în sală, dar oricum în numele tuturor membrilor Comisiei, dați-mi voie să vă spun că întotdeauna am fost bucuroși să putem să colaborăm cu dumneavoastră. A fost întotdeauna o colaborare fructuoasă. Am făcut mai multe activități în cadrul comisiei noastre. Întotdeauna ați dat dovadă de un spirit foarte constructiv și uh, îmi pare rău că ne părăsiți și părăsiți Parlamentul European, dar vă urez mult succes pentru cariera dumneavoastră viitoare în Parlamentul din Danemarca. Dacă doriți să luați cuvântul, vă rog. Vă mulțumesc, vă mulțumesc foarte mult pentru aceste cuvinte amabile. Am fost deja deputat în Parlamentul danez timp de 11 ani și apoi Uh, am fost deputat european uh, pentru două mandate. Noua mea misiune este că candidez din nou pentru a fi deputat în Parlamentul danez. Nu întotdeauna uh, ești stăpânul unor asemenea decizii. Partidul este cel care hotărăște pentru noi, însă aștept cu nerăbdare să-mi reîncep activitatea. Mi-a plăcut foarte mult să fiu deputat european și mi-a plăcut foarte mult să fiu membru al Comisiei de Control Bugetar. În anumite comisii uh, toate discuțiile sunt mai ales politice și e greu să cooperezi uh, dincolo de limitele pe care ți le impune apartenența la un anumit partid, dar în uh, comisia noastră, în ciuda partenerii noastre politice, în ciuda divergențelor de opinii pe care am fi putut să le avem, am reușit întotdeauna să ne punem de acord, pentru că banii plătiți de către contribuabil trebuie să fie cheltuiți cât mai bine cu putință. Și noi am încercat să atingem acest obiectiv, cred că am colaborat foarte bine împreună, vreau să vă mulțumesc și eu și uh, îmi voi aminti cu plăcere de uh, uh vremea când am fost membru al acestei comisii și eu nu pot decât să vă urez mult succes eh, dumneavoastră tuturor în viitoarea carieră.